dragi colegi. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Dragi colegi, dragi colegi, vă urez bun venit la această reuniune a Comisiei pentru Transporturi. În primul rând, haideți să adoptăm ordinea de zi. Se adoptă dacă nu există obiecții. Aprobarea procesului verbal al reuniunii din 21-22 decembrie. Putem aproba procesul dacă nu există obiecții. Și acum punctul 3. E vorba de comunicarea unor uh, primii noi poziții comune, uh, situația serviciilor din porturi. Mulțumesc, domnule președinte. Punct de procedură în ceea ce privește votul de astăzi, mai ales cu privire la regula 73. Noi trecem repede la o decizie în ceea ce privește negocierile. Și dat fiind că e vorba de un pachet mai vechi despre porturi și că avem deja un fond legislativ, trebuie să fim mult mai atenți, mai ales în ceea ce privește echilibrul național în echipa de negociere și mulți alți factori. Echipa de negociere trebuie să aibă în vedere și oameni care n-au fost neapărat uh, raportori din umbră. Dacă luăm această decizie, în mod ideal ar trebui ca aceasta să treacă pe la plenară sau măcar să avem o amânare până la o altă reuniune a Comisiei pentru Transporturi. Sper din tot sufletul să nu votăm asta astăzi, să votăm doar raportul, dar nu și mandatul de negociere. Celelalte lucruri să rămână pentru dățile viitoare. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Am luat la cunoștință ceea ce a spus, dar da, iată, astăzi avem votul, așa vom și vota și vedem cum procedăm pe mai departe. Mulțumesc, Facem o verificare electronică mai întâi. Fiecare votează după cum îi uh, dictează inima. Cu microfon, vă rog. Nu vă funcționează microfonul. Bitte. Vă rog, un punct de procedură. Da, ok. Maybe. Yeah, I look because of the dat uh, fiind uh, caracterul sensibil politic al acestei chestiuni și faptul că Comisia a încercat să uh, ne impună acest lucru în 11, ultimii 11 ani și pentru că există convingeri foarte puternice și resentimente, aș ruga raportorul să se asigure uh, că are un mandat uh, solid înainte de a începe orice fel de negocieri, chiar și în relația cu Consiliul. Prin urmare, noi cerem un vot în plenară înainte de orice negociere uh, privind uh, PSR-ul. Deci vă rog acest lucru să-i spuneți raportorului. Atunci să dau cuvântul raportorului. El nu vrea să ne spună. intervenție fără... A spus că depinde de comisie, că el este de acord cu ceea ce hotărâm noi. Votăm acum. Testul a funcționat. Und wir kommen jetzt... Haideți să votăm. Avem amendamentele de la 99 până la 103. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se resping. Vreți o verificare? Bine. Votul e deschis. Das Vot ist geschlossen. S-a închis votul. 14 pentru, 30 împotrivă, abțineri, se resping. Amendamentul 105-106. Mai întâi 105. Cine este pentru? Împotrivă? Verificăm. Cine... Să vedem. Paul și Ana. Verificăm. Închidem. Se adoptă 26 la 18. 106 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Compromisul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. 232, 33. Urmează acum amendamentele 200. Președintele se întrerupe. Compromisul 2. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3. O verificare electronică s-a deschis votul. S-a închis votul. 38 pentru, 7 împotrivă. Keine Enthaltung. Dann kommen wir zu... Nicio abținere. Compromisul 3. Nu, 4. Compromisul 4. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 356. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. 20 pentru, 24 împotrivă. Respins. 369. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 371. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 370 și 72 370, spune președintele. Cine este pentru? Cine este pentru 374, spune președintele, fiindcă celelalte sunt caduce, deoarece s-au adaptat altele. 374 acum. Pentru împotriva abțineri se respinge. 376. Cine este pentru? Împotrivă.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 Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 704 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 705 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 706 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 107 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 107. 107. Am deschis votul la 107. Geschlossen. Am închis votul. 18 pentru, 26 împotrivă. O abținere se respinge. 109 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 111 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. 111. Am deschis votul. L-am închis. Pepe are un vot în plus. Ar fi o minune să nu-l aibă. Eu nu fac decât o constatare. Ja, Sie sehen es hier, da steht's. Ja, immer noch einer. În continuare, un vot în plus. A dispărut și acum e corect. 21 pentru, 23 împotrivă. Se respinge. 112 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Verificăm. Am deschis votul pentru amendamentul 2. Geschlossen? S-a închis votul. 21 pentru, 24 împotrivă, s-a respins. 113 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 114 pentru, Împotrivă. Abțineri se adoptă. Se vrea o verificare. S-a deschis votul. Iarăși un vot în plus de la PP, de aceea și trebuie să verificăm. Acum e corect. S-a închis votul, 25 pentru, 20 împotrivă. Se adoptă 115 pentru, Împotrivă. Abțineri se adoptă. Bine, verificăm electronic. Iarăși unul în plus. Pepe, așa nu se mai poate. Și văd că... Ba nu, acum e bine. 22 pentru, 22 împotrivă, se respinge. Ce bine că am verificat. Compromisul 18 pentru, împotrivă, abține se adoptă. Compromisul 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 21 pentru. Ba nu, 143, amendamentul 143. cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge, dar eu verific totuși. 143. Am deschis votul. Am închis votul. 19 pentru, 24 împotrivă, se respinge. Compromisul 21. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 22. Vai, mă scuzați, spune președintele, amendamentul 155. Pentru și 156, pentru că sunt la oaltă. Pentru, împotrivă, abțineri, se resping.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 Compromisul 22. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 23. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 179. Pentru, împotrivă, verificăm. 179. S-a deschis votul electronic. S-a închis. 22 pentru, 23 împotrivă. Se respinge. Amendamentul 17. Amendamentul 17. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm. Și de data aceasta s-a deschis votul pentru amendamentul 17. S-a închis. 23 pentru, 22 împotrivă, se adoptă. Compromisul 24 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 189 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 148 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm, 148, s-a deschis votul, s-a închis votul, 21 pentru, 24 împotrivă, se respinge. 190 pentru, împotrivă,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 Compromisul 28 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 29 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 219 pentru împotrivă abțineri verificăm. 19. 219 s-a deschis votul. Geschlossen. S-a închis votul. 19 pentru 26 împotrivă se respinge. 218 pentru împotrivă abțineri. Verificăm, vă rog, la 218. S-a închis votul. 26 pentru, 19 împotrivă. Se adoptă. 231 pentru, Împotrivă. Abțineri se respinge. 33 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 230 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 34 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Vot final. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. Mai întâi proiectul de raport astfel amendat. S-a închis votul. 29 de voturi pentru, 13 împotrivă și 3 abțineri. Hmm? Und jetzt noch mal. Încă o dată acum vă rog, rezoluția legislativă. S-a deschis votul. S-a închis. 28 pentru, 14 împotrivă, 3 abțineri. Se adoptă. Și acum votăm mandatul pentru negociere. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. 24 pentru, 14 împotrivă, 7 abțineri. Se adoptă. Mulțumesc foarte mult raportorului. In, in your, in your channels, Klein moment, ich bitte noch mal. Vă rog frumos. You have it in your voting list. Bitte noch mal um Moment, Moment. Um Aufmerksamkeit. Dragi colegi, puțin atenție, vă rog. Pe lista de vot se spune că avem nevoie de o majoritate calificată, ceea ce înseamnă 25. Noi am avut 24 de voturi. Și de aceea mandatul n-a fost adoptat.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

I think we can start. dragi colegi, cred că putem să începem. So, nachdem wir eine Viertel deci, dragi colegi, am făcut o pauză de 15 minute, așa că putem să trecem mai departe și mă bucur foarte tare să am uh, alături de mine doi miniștri deodată. Odată, domnul François Bauș, care este ministrul pentru dezvoltare și infrastructură din Luxemburg, și doamna Schulz van Hagen, care este ministră în Olanda pentru infrastructură și mediu. E o premieră să avem doi miniștri în același moment aici. Mulțumim pentru prezență și bun venit la Comisia TRAN. Avem plăcerea pentru ca astăzi să avem alături de noi atât vechea cât și noua președinție a Consiliului. Domnul Bauș va prezenta concluziile președinției luxemburgheze și doamna Schulz van Hagen va discuta despre prioritățile președinției neerlandeze. Va urma o scurtă prezentare din partea celor doi miniștri, după care vom avea o dezbatere comună și apoi uh, cei doi miniștri primesc iarăși cuvântul pentru reacții. Domnule Bauș, mai întâi dumneavoastră. Merci beaucoup, euh, Michael, pour... Mulțumesc, Michael, pentru introducere. Aș vrea să insist asupra noutății pe care eu, ca ministru al Uh, președinției care uh, se uh, termină. Fac această prezentare astăzi împreună cu următoarea președinție. Asta confirmă că cooperarea poate să funcționeze. Președinția luxemburgheză a avut o cooperare extraordinară cu Um, președinția olandeză. Am avut contacte foarte bune cu doamna ministru și am putut să pregătim împreună uh, dosarele. Încercăm în momentul de față să uh, promovăm uh, dosarele pe care noi le-am abordat și cu care am avut oarecare succese. Așa cum am spus când am venit uh, în fața Parlamentului anul trecut pentru a prezenta programul nostru, intenția mea nu a fost să lucrăm în vreo sută de dosare, ci să ne concentrăm asupra dosarelor esențiale în legătură cu care nu că eram sigur că voi avea rezultate, dar erau șanse foarte mari să avem rezultate bune. Să discutăm o serie de subiecte aprofundate în loc să ne risipem, risipim pe mai multe teme și să nu putem să vă prezentăm niciun succes în final. Deci, din punct de vedere al domeniului legislativ, ne-am concentrat uh, cu predilecție asupra uh, celui de-al patrulea pachet uh, feroviar. O să încep cu acesta am venit uh, deja în fața Comisiei Transport uh, în octombrie, imediat după Consiliul care a avut loc în 8 uh, octombrie. Deci eh, am venit eh, în octombrie în eh, comisia aceasta pentru a face un bilanț. După Consiliul de Miniștri din octombrie nu e nevoie să mai intru în detalii. Vreau doar să vă spun încă o dată că mă bucur că am ajuns la acest compromis pe 8 octombrie. Și așa cum v-am promis în octombrie că vom iniția imediat trilogul, am avut deja trei triloguri în uh, cursul președinției noastre împreună cu uh, colegii neerlandezi care s-au asociat acestui trilog pentru Vă, vi vă vibrează telefonul și se aude. Euh, Am uh, început imediat trilogul împreună cu președinția neerlandeză pe durata președinției luxemburgheze pentru a pregăti dosarul și pentru a putea să îl finalizăm, așa cum am anunțat octombrie, să îl finalizăm cel mai târziu în uh, martie-aprilie anul acesta. Aș dori de asemenea să mulțumesc pentru angajamentul și activitatea profesională a echipei mele, a secretariatului, serviciilor juridice, care au făcut o treabă foarte bună, pentru că adminter nu am fi putut să facem progrese atât de mari în acest dosar. E vorba de negocierea celui de-al patrulea pachet uh, feroviar, și abordare similară s-a dovedit a fi utilă. Am planificat împreună aceste negocieri și sub președinția uh, luxemburgheză am avut triloguri și am dat explicații, am explorat uh, posibilele soluții și compromisuri cu dumneavoastră uh, în calitate de parlamentari. Asta am făcut special în decembrie. În această săptămână mai au loc trei triloguri în care se vor analiza texte concrete de compromis. Am avut uh, plăcerea să vă explic uh, în octombrie, nu o să repet astăzi. Vreau doar să vă reamintesc că am reușit să avem unanimitate în Consiliu și o să insist. A fost un compromis uh, foarte fragil, ne-am uh, bătut uh, chiar și în ședința din 8 octombrie a Consiliului de Ministri. Toate statele membre au votat pentru text pentru că toate erau nemulțumite de modul în care era conceput uh, textul pe care îl aveam în fața noastră. Deci compromisul ajunge la un echilibru. Orice modificare riscă să ne facă să pierdem susținerea delegațiilor. Uh, nu vă ascund că acest lucru a început deja să se întâmple și sper să menținem acest echilibru pentru a finaliza uh, dosarul așa cum am propus-o în următoarele luni. Vreau să laud uh, abordarea constructivă a acestor negocieri. Lucrurile s-au petrecut într-o atmosferă bună, negocierea cu Parlamentul, cu raportorii, și am reușit să facem schimburi de păreri adevărate pe chestiuni de fond. Asta este important și cred că în felul acesta trebuie să se petreacă cu decizia atunci când trebuie să reunim forțele noastre și să nu punem bețe în roate. Lucrurile s-au petrecut bine, asta mă bucură mult. Și cred că știm foarte bine, Consiliul European, prin uh, forța împrejurărilor, uh, există mai mult realism în uh, hotărârile Consiliului, pentru că marja de manevră este foarte mică. Parlamentul European poate să aducă un plus de viziune, de perspectivă europeană. Asta face bine textului. Și sper că vom reuși să finalizăm acest text navigația pe căile interioare, președinția luxemburgheză a început negocierile privind propunerea de directivă privind specificațiile tehnice pentru navigația pe căile uh, interioare. Nu am reușit să ajungem la un compromis, însă sunt încrezător că uh, colegii noștri olandezi vor reuși acest lucru. Apoi, dosarul spinos al aviației. Așa cum s-a anunțat uh, deja, în uh, iulie 2015 în uh, aviație uh, împrejurările care blochează negocierile nu s-au schimbat. Și, din păcate, ținând cont de situația politică pe care o cunoaștem cu toții, nu cred că lucrurile se vor debloca prea curând. Și cum am spus-o acum șase luni, sunt de părere că legiuitorii trebuie să-și joace rolul în domeniu, mai ales în ceea ce privește propunerea privind drepturile pasagerilor. Este punctul cel mai important, pentru că noi am abordat acest dosar la Corepel și am confirmat Comisiei necesitatea de a revedea reglementările actuale. Din păcate, însă, nu s-a reușit finalizarea dosarului. Totuși sunt bucuros că Comisia și-a prezentat strategia pentru aviație la Consiliul din decembrie. Asta a relansat oarecum dezbaterea și sper că măcar în următoarele uh, luni colegii noștri olandezi vor finaliza o serie de dosare. O să trec acum de la componenta legislativă uh, la Uh, dezbaterile din proprie inițiativă, Așa cum am spus, am inițiat două dezbateri de orientare în, conse în Consiliu. Ideea secundară era să permită statelor membre să-și prezinte propria viziune Comisiei. Sigur că este important. Știm, Comisia lucrează la aceste dosare, și în felul acesta dorim să influențăm și uh, munca Comisiei prin dezbaterile din Consiliu. În uh, octombrie, în ceea ce privește marile linii ale politicii europene de transport, uh, bazându-ne pe Cartea Albă din 2011, am ținut cont de raportul domnului Van den Kamp și în decembrie am abordat aspectele sociale din transportul rutier și aș vrea să tratăm acest uh, subiect și în amontele uh, propunerilor făcute de comisie în ceea ce privește transportul rutier. Cred că schimbul de uh, vedere a fost de idei, a fost foarte cinstit, foarte deschis. Comisia a auzit care este tendința în toate statele membre. Nu am uitat nici de uh, securitatea rutieră. Împreună cu colegii mei am uh, Uh, discutat uh, cinstit uh, cele mai bune practici și am vorbit de ideea unui permis cu puncte, un permis european care există în unele țări și să încercăm să diminuăm numărul de răniți grav în accidente rutiere. Deci trebuie să avem în vedere acest lucru. Apoi, am avut uh, și un uh, consiliu informal. A fost o premieră, primul consiliu european care s-a aplecat asupra unor mijloace de transport, cum ar fi bicicleta sau mijloace de transport uh, care poluează mai puțin. Uh, Uh, am organizat la Luxemburg uh, un consiliu informal uh, privind transportul cu bicicleta. A fost un mare succes la nivel ministerial și sunt bucuros că președinția dumneavoastră a contribuit la promovarea acestui mod de transport. Ministrii au făcut uh, un schimb de opinii în ceea ce privește efic- eficiența uh, transportului cu bicicleta și, în urma acestei reuniuni, ministrii de transport au adoptat o declarație privind bicicleta ca mijloc de transport. Această declarație a fost confirmată pe 8 octombrie la Consiliul Formal de către Consiliul de Ministri. Și acum Uh, comisia este cea care trebuie să ia foarte în serios ceea ce s-a scris în această declarație. Sigur, bicicleta nu o să rezolve problemele noastre, însă poate să contribuie, iar eu, în maniera mea tradițională, o să o uh, Uh, promovez în continuare. Este un bilanț al președinției luxemburgheze. Stau la dispoziția dumneavoastră pentru a răspunde la propunerile dumneavoastră, critici sau întrebări. Mulțumesc pentru buna colaborare cu Parlamentul și mulțumesc pentru contribuțiile dumneavoastră pe durata președinției noastre. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult pentru această prezentare și pentru acest bilanț și dau acum cuvântul colegii noastre din Olanda. Dear Marco, esteemed members of uh, the committee. Stimați uh, membri ai Comisiei, este onoare pentru mine să mă adresez uh, Comisiei pentru Transporturi uh, Uh, am lucrat uh, îndeaproape cu Parlamentul European pe durata președinției olandeze și n-am nicio îndoială că lucrurile împreună e cheia succesului. Ne-am întâlnit deja în mai multe, cu mai multe ocazii și uh, la întâlnirea Consiliului pentru Transporturi din decembrie, am folosit uh, imaginea unui tandem care să ilustreze relația de lucru cu François Bausch, Luxemburg în față, ținând ghidonul, iar uh, Olanda în spate, pedalând și încălzindu-se pentru președinția. După cum uh, vedeți, avem acum rezultate despre care putem vorbi astăzi și cred că este o adevărată onoare să uh, fim aici împreună în fața dumneavoastră. Uh, François s-a dovedit un biciclist foarte îndemânatic. Uh, acum este rândul meu să preiau ghidonul. Trioul partenerilor cu Slovacia și Malta este gata să pedaleze împreună cu noi. Dacă este necesar, eu sunt gata să trec într-o viteză superioară, dacă este necesar pentru a a obține rezultate. Înainte de a trece la probleme specifice, aș vrea să împărtășesc câteva opinii generale uh, în legătură cu președinția Consiliului. În primul rând, e nevoie de o mai apropiată cooperare în Europa pentru a obține rezultate tangibile și pentru a face o diferență la uh, nivelul provocărilor cu care ne confruntăm uh, pe plan național, regional și local. În al doilea rând, cred uh, foarte puternic în inovație uh, în două uh, înțelesuri ale cuvântului. Prima dată inovație ca motor al um, creșterii și al creării de locuri de muncă durabile în Europa pentru consolidarea competitivității și în al doilea rând uh, inovație în felul în care ne uh, administrăm afacerile ca legiuitori și autorități de reglementare. Acolo unde regulile sunt necesare, dacă sunt necesare, ele trebuie să fie inteligente, eficiente și uh, Uh, să aducă plus valoare. În al treilea rând, la nivel interinstituțional avem nevoie să investim în relații mai bune de lucru între Consiliul, Comisie și Parlamentul European. Acum, în legătură cu cooperarea europeană, știm că trăim vremuri uh, dificile în Europa, n-am să menționez decât criza refugiaților, amenințările teroriste și urmarea crizei financiare globale mai mult decât oricând, Uniunea Europeană trebuie să arate că nu uh, reprezintă doar uh, reglementări. Pentru a menține sau pentru a uh, câștiga sprijinul public, trebuie să ne unim și să acționăm împreună. Asta nu înseamnă doar să lucrăm împreună pe reglementări inteligente, ci să avem grijă și de punerea în aplicare. De exemplu, uh, actul uh, digital privind uh, locuințele. În domeniul inovației trebuie să uh, încurajăm creșterea competitivității Europei și cred că suntem pe marginea, suntem la începutul unei noi ere industriale. Acesta a fost subiectul Forumului Economic Mondial de la Davos și sunt convinsă că în următorii 20 de ani vom vedea mai multe modificări decât în ultima jumătate, decât în ultimul secol. Putem uh, îmbunătăți mobilitatea prin promovarea transporturilor inteligente și durabile și prin soluții de logistică prin folosirea mai bună a capacităților de transport și de aceea trebuie să acordăm uh, prioritate mobilității ecologice și inteligente, dezvoltării transporturilor uh, inteligente, în aprilie vom găzdui, voi găzdui un consiliu neoficial de transporturi, uh, informal de transporturi, uh, cu miniștrii transporturilor și de mediu la Amsterdam, împreună cu colega mea Sharon Dixma, și vom explora împreună scenarii posibile pentru mobilitatea durabilă. Sigur că am salutat prezența unei delegații din partea Parlamentului European pentru a contribui la această dezbatere importantă. Vă așteptăm pe toți acolo. Uh, punctul 3 se referă la bunele relații. Um, eu vreau să mențin uh, relații bune cu toată lumea în calitate de președinte al Consiliului Transporturi și scopul meu este de a fi corectă, transparentă și eficientă. De asemenea, de a uh, stabili priorități clare. Dorim să discutăm despre uh, puterea competitivă a aviației europene, un subiect care a fost discutat uh, la summitul aviației de la Amsterdam pe aeroportul Schiphol, la care au participat miniștri, membri ai Parlamentului European și președința ai liniilor aeriene majore din Europa. Un alt exemplu reprezintă zilele TNT, care vor avea loc la Rotterdam anul acesta în iunie, unde se vor discuta decarbonizarea transporturilor și finanțarea inovatoare a infrastructurii. Ambele evenimente organizate în cooperare cu, Uniunea, cu Comisia Europeană. Uh, sigur că relațiile bune cu Parlamentul European sunt și ele un punct important. În lunile următoare sper să obținem rezultate foarte bune împreună. Astăzi aș vrea să mă refer la câteva dosare, primul fiind aviația. Strategia Comisiei a fost în centrul dezbaterii la summitul uh, european al aviației. Cred că summitul a fost un succes. Michael Vim, Gesne, Deidre, Mateis, uh, a fost o plăcere să vă primesc, uh, să vă găzduiesc acolo. Summitul uh, nu lasă nicio urmă de îndoială că aviația europeană este de, esen, de importanță esențială pentru economiile noastre, pentru locurile de muncă și pentru conectivitate, atât globală cât și regională. Am primit uh, semnalul clar că um, încurajarea competitivității aviației europene este o prioritate pentru noi și am uh, ascultat uh, o dare de seamă privind progresele tangibile ale programului Cerul Unic European și SESAR. Președinția, de asemenea, a anotat sprijinul amplu pentru a duce mai departe uh, activitatea cu privire la siguranța aviației. Mm, un alt uh, dosar uh, important uh, pe care sper să găsim uh, uh, o cale de progres împreună este cea privind uh, căile ferate. Uh, Uh, scopul meu este de a ajunge la un acord cu privire la cele trei propuneri care constituie pilonul de piață al celui de-al patrulea pachet uh, feroviar, înainte de Paște, dacă se poate. Uh, sigur că sunt câteva linii roșii pe care nu putem să le depășim, cum spunea și François, abordarea generală a Consiliului este rezultatul unor negocieri dure, a fost un act de echilibristică și nu ne dorim să pierdem statele membre, unele state membre pe drum. În ceea ce privește căile navigabile interne, am aceleași ambiții pentru propunerea privind cerințele tehnice, uh, ca și pe pachetul feroviar, predecesorul meu, François Bauș, a făcut o treabă excelentă, ne-a uh, adus într-un stadiu al negocierilor care să ne permită să adoptăm uh, directiva. Este crucial să ne asigurăm că avem un regim tehnic armonizat în Europa și promovarea utilizării căilor uh, navigabile interne este o prioritate importantă pentru mine. Acum, uh, despre porturi. Uh, um, aflu că încă nu ați votat această propunere privind porturile în această după amiază. Nu o să putem începe, deci, negocierile între Consiliu și Parlament pe această temă, dar sper că veți aproba un mandat de negociere cât de curând și de-abia aștept să începem lucrul. Astăzi eh, știu că nu eh, am eh, abordat toate temele de pe agenda noastră foarte încărcată, dar poate întrebările pe care mi le veți spune vor deschide și alte teme de discuție. Aș vrea să spun și câteva cuvinte despre turism, deși nu este un dosar de care răspund eu. Colegul meu, ministrul Kempo, este Uh, invitat la Comisia IMCO pentru a discuta despre turism, dar uh, vreau să vă spun ce cred eu, uh, pentru că Comisia dumneavoastră se ocupă și de turism. Cred că apariția modelelor de afaceri uh, digitale și online au uh, un impact major asupra turismului și cred că creșterea calității serviciilor și îmbunătățirea aptitudinilor personalului și a competențelor, accesul la finanțare și uh, o piață internă funcțională și eficientă sunt precondiții esențiale pentru inovație și antreprenoriat în turism. În final, pentru că am început cu imaginea tandemului cu Luxemburg, poate că m-aș simți mai bine conducând o tricicletă. Această fotografie a fost uh, luată la Consiliul de Transporturi neoficial, găzduit de François. Până la urmă, nu putem merge decât, în, decât împreună înainte, ca Parlament, Comisie și Consiliu și cred că aceasta este uh, misiunea mea, să reprezint interesele statelor membre cât pot de bine și să lucrez împreună cu noastră pentru un viitor durabil, pentru locuri de muncă și creștere, pace și prosperitate, pentru uh, sprijinul publicului în Europa. Mulțumim! Mulțumim foarte mult și acum Dăm cuvântul coordonatorilor. Mai întâi Vim Van de Camp. Eh, eh, Domnule președinte, vă mulțumesc foarte mult și urez și eu bun venit celor doi miniștri. Mai întâi, eh, pentru că iau în ordine, o să mă refer la, domnul, la ce a spus domnul Bauș și apoi la doamna Van Schulz, pentru că riscă să se încurce, dacă nu cele dosarele avute în vedere. Și vreau să spun că sunt foarte, foarte fericit, domnule președinte, că avem acest concept cu cei doi miniștri, pentru că la Consiliu nu întotdeauna lucrurile se leagă atât de bine, însă ne dăm seama că fiind vorba de Benelux, ei oricum se cunosc foarte bine. Sper însă că și Malta și Slovacia vor avea exact aceeași relație. Sunt experimente mari europene. Să vedem așadar. Domnule Bauș, vă mulțumesc pentru contribuție și pentru rezultate. Și în acest uh, caz chiar trebuie să ne adresăm și personalului dumneavoastră, cu domnul Weizen, pentru că știm foarte bine ce vrăj a făcut personalul în sensul cel mai pozitiv al uh, lucrului, bineînțeles, și a fost un succes. Avem uh, pachetul feroviar, doamna Schulz l-a menționat și domnia sa. Situația în Parlament este bună, încă n-am ajuns la capătul drumului, dar facem tot posibilul în așa fel încât să ne încadrăm până înainte de Paște și dumneavoastră ați menționat uh, prin abordarea generală de pe 8 octombrie un lucru foarte important, ați dat ritmul foarte bun. La fel și cu transportul intern, oricum o să mă refer la acest lucru și când mă refer la uh, președinția în exercițiu. Sunt uh, rezervat în ceea ce privește politica europeană și uh, ciclismul. Știu că este un hobby important, dar noi în țările de jos gândim puțin diferit uh, față de acest subiect, la fel și în PPE, în ceea ce privește subsidiaritatea, pentru că subsidiaritatea trebuie să primeze aici. Și sigur, dacă putem să facem un eveniment ecologic pe acest subiect, foarte bine, dar biciclismul și mobilitatea urbană cu minunatele exemple din Olanda, sunt câteva lucruri care pot într-adevăr fi promovate, dar nu la politică, ci la schimbul de bune practici. Domnule președinte, există trei dosare care trec de la domnul Bauș la doamna Schulz. În primul rând este vorba de scandalul cu emisiile. Cei doi miniștri nu s-au referit la acest scandal, COP21 a fost menționat de domnul Bauș. Sigur că scandalul emisiilor este strâns legat de COP21 și este un subiect uh, important. Un alt subiect, al doilea, menționat de ambii miniștri, este vechiul uh, pachet aviatic, așa îl numim noi. Domnul Bach oricum se va referi la acesta și sper ca la un moment dat, anul acesta, să găsim o soluție pentru vechiul pachet aviatic. E vorba de summitul informal pe aviație de la Amsterdam, care a fost un uh, succes important, a fost făcut un schimb important acolo și poate că reușim să concentrăm lucrurile. Domnule președinte, mă adresez acum uh, doamnei ministru. Bun venit! Am spus deja, eu cred că summitul informal de la Amsterdam a fost un mare succes, cu multe, multe discuții informale și cu actorii industriali și sunt perfect de acord că mizați mult pe inovare. Europa trebuie să-și găsească forța în inovare. Trebuie să producem oțel, dar nu prea mult. Oricum, dacă nu suntem atenți, chinezii ne vor înghiți oricum, uh, inovarea este subiectul cheie, dar mă bucur și că ați vorbit despre implementare, pentru că există teancuri întregi uh, de legislație europeană și există zeci de administrații care nu implementează nimic. Iar în ceea ce privește uh, situația în ceea ce privește situația dosarelor în curs, ar fi foarte bine să le implementăm și pe acestea. La fel se întâmplă și cu mașinile durabile, mașinile electrice. Avem și mașinile care se conduc singure, menționate deja. Foarte bine că vin și acestea. După biciclete sunt preferatele. Ne interesează și uh, investițiile pe rutele mici. Sunt bani mulți prevăzuți pentru TNT, durează poate mai mult uh, implementarea, dar m-ar interesa să vedem ce se întâmplă cu investițiile în micile rute, pentru că deja acestea devin problematice. Vă mulțumesc foarte mult și mult succes! Mulțumim foarte mult, Wim van de Kamp. Ismael Ertok are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru Brauș, Bauș, doamnă ministru Schulz, mulțumesc pentru prezență și mulțumesc uh, celor responsabili cu organizarea, pentru că e frumos să-i avem pe cei doi miniștri deodată aici. Încep cu dumneavoastră, domnule Bauș, pentru a vă mulțumi cele șase luni la președinție. Putem liniștiți să vă lăudăm, pentru că știu cât v-ați implicat pentru cel de-al patrulea pachet feroviar. Am fost cu toții extrem de angajați. Și am o întrebare către dumneavoastră, domnule Bauș. Ce se întâmplă cu evaluarea personală a celui de-al patrulea pachet feroviar? Și ce părere aveți despre pilonul tehnic? Cum ați face o evaluare a acestuia? Acum, de exemplu, trebuie să votăm la, în plenul Parlamentului cu da sau nu, dar mie mi se pare că din partea Consiliului lipsesc câteva informații și m-ar interesa foarte tare părerea dumneavoastră. Cum putem să ajungem la un consens la trialog? Următoarea întrebare este către doamna ministru Schulz. Doamnă ministru, ați menționat foarte multe puncte bune în uh, programul președinției. Aș începe cu unul, care este foarte controversat. Apare la pagina, pe pagina 14 a programului președinției și acolo se spune că vreți să progresăm eficient cu negocierile pe TTIP acordul de parteneriat transatlantic. Știți cât de grea este această dezbatere. De exemplu, e grea în țara mea, în Germania. Puteți să faceți o evaluare cam care ar fi consecințele pe care le-ar avea TTIP asupra sectorului de transport, cu avantaje și dezavantaje. E o listă cu priorități pe care am parcurs-o. Apar multe lucruri acolo. Lipsește, din punctul meu de vedere, uh, sectorul transportului rutier. Ce obiective aveți în vedere aici? Și m-ar interesa cum evaluați dimensiunea socială cu condiții de lucru și de salarizare și drepturi sociale ale lucrătorilor în transportul european? Sau ce rol ar trebui să joace aceste aspecte sociale? Mulțumesc că ați preluat subiectul condusului autonom. Știți că sunt entuziasmat când vine vorba de acest subiect, am discutat cu mulți colegi în Parlament și am progresat atât de mult încât Comisia Europeană a fost de acord cu o dezbatere la plenară despre acest subiect. Care este părerea dumneavoastră ca președinție în exercițiu față de acest subiect și concret vreau să știu dacă și dumneavoastră sunteți de părere că Comisia ar trebui să facă o carte verde sau ceva de genul cât mai repede cu putință. Mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele Robert Zile. <clears throat> Uh, Mulțumesc. Aș vrea să-i salut și eu pe cei doi miniștri. Este un exemplu foarte potrivit despre cât de bine funcționează tandemul între cele două președinții, președinția luxemburgheză și cea uh, olandeză. Să nu uităm că vine și președinția slovacă după aceea. Mm, să avem nu neapărat o troică, dar oricum o relație de bună continuitate. Vorbim despre cel de-al patrulea pachet feroviar. Progresul a fost foarte bun în timpul președinției luxemburgheze. Rezultatul la care s-a ajuns n-a fost poate unul ideal, însă eu cred că la negocieri ne vom bucura de un succes și vom încheia activitatea cu pilonul tehnic, cu pilonul politic și vom găsi un acord și pe liniile roșii. Spre exemplu, în ceea ce privește controlul de stat, uh, aici sunt foarte multe linii roșii și de aceea votul uh, pentru mandatul de negociere a fost un negativ. E, vota, e vorba aici de pachetul cu privire la porturi. Haideți însă să vedem cum vom progresa și cu dosarul pentru porturi. Dumneavoastră ați menționat uh, evoluția IT și inovarea. Am însă câteva rezerve la acest capitol. În ceea ce privește criza migrației și uh, sectorul transportului, știm că președinția țărilor de jos va încerca să găsească soluții. Însă, să nu uităm că sunt aici puncte de vedere diferite ale statelor membre. Sistemul Schengen e periclitat într-o oarecare măsură acum. Situația din domeniul transportului ne arată deja cât costă punctele de legătură, de exemplu podul care leagă Danemarca de Suedia. Sunt puncte de verificare acum și operațiunile de transport au început să coste foarte mult din cauza acestor întârzieri. Mi se pare că pierderile în domeniul transportului riscă să fie foarte mari dacă se continuă așa. să ne gândim la consecințele grave. Avem Connecting Europe Facility și resursele financiare. E vorba de investiții care au vizat proiectele transfrontaliere. Însă dacă noi vom face presiuni politice și vom continua aceste proiecte într-un moment în care uh, zona Schengen sau în zona Schengen se ridică frontierele, vom pierde bani importanți în aceste proiecte transfrontaliere, pur și simplu pentru că verificările de la frontieră vor fi reinstaurate. Și de aceea aș vrea foarte mult să știu ce părere aveți dumneavoastră, doamnă ministru, la ce soluții să ne așteptăm. Mulțumesc foarte mult. Gezine Meissner. Mulțumesc, domnule președinte bun venit ambilor miniștri. E foarte bine că Robert Zile a menționat situația grea pe care o avem înainte acum. Ambele președinții au uh, preluat cârma Uniunii Europene într-un moment foarte, foarte dificil. Adesea, în discuție despre politica de transporturi, am spus că ne-am dorit foarte tare ca Uniunea Europeană să rămână unită și dacă se ridică frontierele din cauza crizei refugiaților, atunci trebuie să ne întrebăm cum vom face noi emiterea de bilete integrate. Sigur că nu lăsăm totul baltă, dar mi-aș dori foarte tare să putem progresa. Luxemburgul și-a adus contribuția și mă interesează foarte tare ce face președinția olandeză. Mi-aș dori, mi dori foarte tare să reușească să vină cu anumite decizii independent de sectorul de transport, în așa fel încât Europa să rămână unită, să nu se fragmenteze. Este o prioritate importantă. Și acum, uh, concret, în uh, ceea ce privește sectorul de transport, s-a spus deja. Președinția luxemburgheză a făcut foarte multe cu pachetul feroviar. Trecem mai departe la președinția neerlandeză. Deja aveți niște rezultate Uh, foarte bune din mandatul precedent și știm că ați însoțit aceste rezultate, e bine să știm care sunt experții care negociază. Lucrurile acestea pot să meargă bine sau pot să meargă rău. În cazul dumneavoastră, lucrurile au mers extrem de bine. Cu privire la pachetul portoar, n-a fost uh, cu privire, n-a fost uh, de vină președinția în sine, ci au apărut alte probleme care vor fi clarificate pe viitor. Ați spus că au fost câteva lucruri blocate la pachetul aviatic. M-am gândit că o țară mică precum Luxemburg poate să dea dovadă de flair diplomatic în așa fel încât să determine țările mai mari să se comporte altfel. Mizez acum însă foarte tare pe țările de jos. Și mă opresc spunând că în ceea ce privește spațiul unic uh, aerian și drepturile pasagerilor, lucruri care sunt blocate, sper să găsim uh, un numitor comun și, doamnă ministru, să-i convingeți pe ceilalți că nu e vorba de probleme de suveranitate, ci pur și simplu trebuie să vedem cum anume putem să garantăm mobilitatea oamenilor și a serviciilor peste tot în Europa. N-ar trebui să ne cramponăm de tot felul de idei sau probleme de suveranitate între două state, de exemplu. Mai ales cu privire la COP21, unde toți am semnat un acord, un acord mondial, să avem uh, emisii reduse. Știu că nu este o nimica toată, dar ar fi păcat să ne blocăm aici din acest motiv. Sunt foarte multe puncte importante pe care le putem oferi drept exemplu de ce este important să progresăm. Minunat că ați uh, menționat uh, conferința cu privire la rolul bicicletelor. Noi știm că președintele este un fan al bicicletelor și, oricum, bicicleta este un simbol pentru țările de jos. Să fie un simbol nu doar pentru președinția dumneavoastră, ci pentru viitor. Este un mijloc de transport pe care chiar trebuie să mizăm. În spațiul rural, nu știu exact câte putem realiza, dar la oraș, sigur, cu bicicletele electronice și așa mai departe. Președinția olandeză acum. Ați menționat inovarea, care este un subiect important în general pentru toate comisiile parlamentare, dar cu atât mai mult în transport. Odată pentru că e nevoie să avem siguranța transportului, un subiect primordial pentru noi. Mulți spun că o mașină care se conduce sigură este de fapt una care oferă mai multă siguranță decât una care este un șofer. Nu știu, să vedem cum evoluează lucrurile. Oricum, mașinile conectate sunt importate, importante și să vedem cum evoluează lucrurile. Ce se întâmplă cu ultimul element uh, în lanțul de aprovizionare? Cred că are de-a face cu economia partajată și cu digitalizare. Lucrurile nu trebuie neapărat, dar pot să se schimbe decisiv, așa că să vedem care este legătura cu mobilitatea inteligentă, cu emisiile reduse, cu uh, respectarea dolanțelor clienților. Noch ganz wenige Sachen. Days finde ich Zilele TNT. Foarte bine că au loc evenimente de acest gen la dumneavoastră, în țările de jos, dar la latente cu coridoarele acestea avem, de exemplu, un bilet electronic european. Sper să rămână un bilet european și sper să ne bucurăm de această mobilitate. Cu privire la porturi, votul a fost strâns astăzi. Cu privire la pachetul feroviar, ați spus că nu mai este multă marjă de manevră, dar eu sper totuși să existe aceasta, fiindcă și Consiliul ar trebui să facă câțiva pași. Cel puțin asta e perspectiva Parlamentului. Și domnul Ertuc s-a referit la TTIP. Aștept cu nerăbdare răspunsul dumneavoastră. Eu sunt pentru negocierea acestui acord de liber schimb cu SUA. Sunt foarte multe posibilități pentru Europa, dar în sectorul de transport eu sunt sceptică. Mă gândesc la Jones Act și la dezavantajele pe care le are Europa față de SUA. Dumneavoastră negociați împreună cu sectorul de transport și sunt curioasă. În rest, mă bucur de pe acum să cooperăm. Mulțumesc foarte mult! Următorul vorbitor, Maia Kilunan. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu aș dori să mulțumesc celor doi miniștri. Îmi place foarte mult uh, acest mod de gândire ca niște vagoane de tren pe care le pui la oaltă și Cred că această practică va fi preluată și de alte președinții în viitor. Vreau să mulțumesc președinției luxemburgheze pentru succesele reportate și vă urez succes. Am o întrebare pentru Luxemburg și una pentru țările de jos. În primul rând, întrebarea adresată președinției luxemburgheze. Ce moștenire credeți că lăsați uh, președinției care urmează în ceea ce vește cel de-al patrulea pachet feroviar? Care sunt uh, provocările viitorului dacă se dorește să se ajungă la o soluție până la Paște? Iar pentru președinția olandeză, serviciile informatice și agenda digitală. Cum veți consolida legislația? având în vedere că noi întreprinzători apar noi companii, apar noi responsabilități. Cum vă așteptați ca aceste responsabilități uh, și drepturi să fie la același uh, nivel? liste gesetzt. ich möchte mich auch zunächst mal recht herzlich bei François Bausch bedanken für das. mulțumim foarte mult Mulțumim uh, pentru tot ceea ce a realizat președinția luxemburgheză și dorim uh, președinției neerlandeze să continue această muncă și aceste rezultate minunate. S-a menționat de mai multe ori uh, fa de parcurs cu bicicletele și pentru că eu sunt un fan al bicicletelor, la fel știu că și domnul ministru, dar și doamna comisar sunt fane bicicletelor, pentru că prima dată când a venit la Parlament a venit pe bicicletă și a fost un eveniment istoric. Practic, noi toți trei iubim mersul cu bicicleta și în Luxemburg mulți au mers cu bicicleta din locul unde au avut loc întâlnirile noastre până în locul unde se lua masa. Sigur că sunt în continuare probleme. Vim, te rog frumos să mă asculți. Scuză-mă, era vorba de subsidiaritate. Sigur că este important mobilitatea urbană ține de subsidiaritate, asta ni se spune. Dar, da, orașele pot să facă ce vor ele, însă nu se poate ca orașele să spună noi vrem bani europeni, dar facem exact opusul față de obiectivele europene. Dacă dăm bani europeni, atunci este obligație europeană ca anumite lucruri să fie îndeplinite. Nu putem să spunem vrem banii, dar uh, pentru că e subsidiaritate nu mai aveți nimic de a face cu mine. Această cooperare e altfel și dacă vrem obiectivele de climă și dacă vrem să le atingem repede, ieftin și eficient, cu câștig de ambele părți, atunci ar trebui să ne uităm altfel la lucruri. Ministrul german a semnat că mai bine de jumătate de transportul de bunuri din uh, orașe poate fi um, înlocuit cu cargo bikes, cu acele biciclete de tonaj greu, dacă vreți. Și să știți că a fost un moment important când uh, s-a recunoscut asta. Ai menționat și producția oțelului. Nu, nu, nu. E vorba de industria bicicletelor, unde există mai multe locuri de muncă în Europa decât în industria, decât în industria oțelului. Să avem și această dimensiune în minte. Cât de important este pentru viitor acest lucru. Știu cât uh, s-a implicat François Bauch. Aveam statisticile pentru transportul feroviar și pentru uh, căile navigabile interne. De ani de zile discutăm și nu progresăm. E o nebunie că o instituție europeană, Eurostat, a instaurat un blocaj și nu vrea să se miște nicicum De exemplu, dacă cineva vrea să știe unde poți uh, să mergi cu o locomotivă, care sunt punctele de legătură, uh, Eurostat are datele acestea, dar nu lucrează cu agenția competentă pe fond și de aceea mizăm foarte mult pe comisie. De obicei, suntem obișnuiți cu blocajele la Consiliu, dar de data aceasta e vizată comisia să facă ce trebuie. Cu privire la concurența din domeniul aviației, am spus-o și la Amsterdam, bineînțeles că există un risc important cu uh, transportatorii din Golf și cu Turcia. Sunt anumite întreprinderi care sunt subvenționate de stat. Dar în Europa e la fel. Avem anumite linii aeriene care iau cu dragă inimă banii uh, naționali și întrebarea este cum abordați dumneavoastră acest subiect dacă vă uitați la statele din Golf și trageți un semnal de alarmă cu privire la subvențiile de stat. E nevoie de concurență loială dar dacă nu-l avem la noi acasă în anumite domenii, atunci trebuie să ne ocupăm și de acest subiect. Mă interesează ce face președinția neerlandeză și la acest uh, domeniu. Noi am făcut un prim, ați făcut un prim pas, l-am făcut și noi. Reuniunea de la Amsterdam a fost un succes, a fost bună maniera în care s-a discutat, dar trebuie să continuăm uh, în această direcție. Nu putem să spunem concurență da, dar nu la noi acasă. Și un ultim punct pe care l-a menționat și Gesine Meisner. Uh, ne uităm la rețeaua feroviară peticită din Europa, lacunele sunt exact la frontieră, chit că de 30 de ani tot chinuim să avem o Europa care crește împreună. Știți că a existat la un moment dat uh, o legătură feroviară care nu este scumpă și nu costă miliarde ca și un tunel sau alte legături prin Alpi. De ce nu avem această legătură, de exemplu, cu Olanda? Și ce stimulente vreți să creați în așa fel încât aceste lucruri să fie o prioritate? Pentru că aici este valoarea adăugată europeană. Acolo ar fi important să uh, fie investiți banii europeni în plan național. Despre pachetul feroviar, Prima bucată a fost încheiată cu succes și uh, doresc ca noi toți uh, să avem un succes real în tot ceea ce va urma, cu președinția olandeză cu tot. Peter Lundgren. Mulțumesc, vreau să mulțumesc celor doi ministri care au venit în comisia noastră. Colegii au pus deja întrebările care simțeam și o nevoia să le pun. Uh, Uh, am o întrebare însă pentru reprezentanta țărilor de jos. Uh, sunt uh, cunoștințe foarte solide în țările de jos în ceea ce privește transportul maritim, transportul aerian. E vorba de o națiune a transporturilor cu care stăm de vorbă aici. În țara mea, în Suedia, au fost uh, niște uh, probleme legate de legislația privind cabotajul. Există o serie de întreprinderi uh, locale, naționale, care au trebuit să-și închidă porțile din cauza concurenței neloiale. Știu că țările de jos au consolidat legislația în acest domeniu. Se poate face ceva la nivel național, la noi în țară nu am ajuns prea departe. Există o mare problemă legată de legislația privind cabotajul. Această problemă nu era când uh, a fost redactată legea. Avem activități uh, de transport și uh, uh deci, uh, uh, folosind uh, podul pe care l-am pomenit, uh, uh, automobilele pot să meargă dus întors și să scurteze foarte mult drumul. Colegul meu a vorbit de controlele de pe acest pod sunt. M-am dus să văd ce se întâmplă acolo. Controlul pașapoartelor nu este o problemă, durează cam 10 secunde unde să arăți uh, pașaportul. Nu văd uh, probleme cu acest pod, uh, contrar celor pretinse. Vreau să revin la chestiunea privind cabotajul. Au fost multe probleme, multe îngrijorări, problema dumpingului social, care este o consecință directă a acestei reglementări, care permite să trișezi în cele din urmă. Aș vrea să pun întrebarea Uh, țărilor de jos, sunteți o națiune a transporturilor, cum putem să acționăm uh, pentru a umple acest vid al uh, legislației? Mulțumesc! Mulțumesc tuturor celor care au pus întrebări. Aș vrea să Uh, aud răspunsurile miniștilor și după aia vom lua alte întrebări. Domnul uh, Bauș, o să încep uh, cu două întrebări concrete, una de la domnul Ertuc și una de la domnul Chiremen, care în esență au întrebat același lucru. O să încerc să le dau imediat un răspuns. În primul rând, propria evaluare a potențialelor probleme legate de uh, pachetul al patrulea feroviar și moștenirea uh, către președinția olandeză. Cred că până în martie sau aprilie vom încheia, vom finaliza totul. Uh, Uh, trialogurile cu Parlamentul și Comisia. Atunci uh, când uh, am jalonat lucrurile la început, am uh, preluat cât am putut din prima lectură a Parlamentului. De aceea Atmosfera era una foarte bună în cadrul trialogurilor, uh, discuții bune pe fond. De aceea sunt uh, optimist că vom face și mai multe progrese. Cred că problema cea mai mare este dacă ne depărtăm de la această abordare și dacă uh, se încearcă de către Parlament, mă refer la statele membre, dacă încearcă să uh, îndepărteze Parlamentul de uh, această gândire. Dacă îl conving că este prost să elaborezi un text legislativ care să facă lumea să creadă că totul se petrece la fel în fiecare stat membru, că nu există trăsături specifice, că nu se ține cont de uh, trăsăturile caracteristice. privind din punct de vedere național, am ajuns la un compromis uh, și Comisia însăși a fost mulțumită că s-a ajuns uh, la acest compromis de către Luxemburg. Nu vor fi încercări lăturalnice de a periclita uh, pentru că asta ar răsturna textul la care am ajuns în octombrie. Tot ceea ce am auzit mă face să cred că trebuie să fim optimiști și uh, că vom avea succes. Abordarea noastră și abordarea Parlamentului acestui uh, pachet poate să fie privită uh, ca o lecție de învățat toată lumea este încântată cu ceea ce se face, cu ceea ce s-a făcut. Atunci când ajungem la detalii, trebuie să privim lucrurile foarte atent, ca și în cazul pachetului aviație. Acum, în ceea ce privește pilonul tehnic, primul pilon, nu văd niciun motiv pentru care nu am finalizat primul fil pilon. Acest lucru trebuie să petreacă cât mai repede și uh, asta se va uh, întâmpla de îndată ce ajungem uh, la un compromis. Am făcut acest lucru pe 18 octombrie. Uh, am uh, cerut uh, Comisiei să ne prezinte uh, poziția sa, să ne enumere greutățile. Au spus că voi, vor face acest lucru foarte rapid Uh, sperăm că în plenară primul pilon uh, tehnic uh, va putea fi adoptat. Sunt motive să fim optimiști și întregul pachet să fie finalizat. Sunt de asemenea convins că dacă abordarea la care m-am referit ceva mai devreme este aplicată în continuare, urmând gândirea Parlamentului, sunt cât se poate de optimist că ne putem angaja pe calea trialogului și să finalizăm lucrurile în martie. Mulțumesc. că Mi-am dat seama din reacția comisiei că a înțeles. Da. Limbajul non-verbal spune totul. Ismael, să clarific un lucru. Întrebarea mea ar fi trebuit să nu mă refer la Consiliu, ci la Comisie. Vreau să mă corectez. Da, dar eu, din punctul meu de vedere, v-am oferit un răspuns clar. Foarte clar, ar fi frumos dacă și Comisia ar lua cuvântul. M-am uitat, am văzut eu că am înțeles. Doamna ministru are cuvântul acum. Entschuldigung, Wim, die niederländische Minister. Scuză-mă, doamna ministru din țările de jos, scuză-mă, Wim. Um, <clears throat> Mulțumesc, domnule președinte. Uh, voi răspunde uh, în neerlandeză, pentru că prima întrebare a venit de la domnul Van den Kamp. Ați uh, vorbit de problema emisiilor. depinde de Parlament acum să adopte o propunere, deci uh, mingea e în terenul dumneavoastră acum. Nu știu încă cum uh, cum se va face revizia uh, cadrului uh, directivei. Ați vorbit de 5-6 dosare, Parlamentul lucrează la propunere. O să discutăm discuția pe această temă cât mai curând uh, cu putință. Uh, sigur, discuțiile se poartă în trei consilii de miniștri diferite. Uh, Uh, și la transporturi și la mediu, da, o să urmăresc cu atenție. În ceea ce privește întrebarea domnului Van den uh, Uh, finanțarea micilor uh, căi uh, navigabile interioare și acestea să facă parte dintr-un sistem durabil integrat. Sunt de acord și susțin această propunere. Trebuie să existe finanțare pentru îmbunătățirea și întreținerea acestor căi navigabile interne și vom încerca ca aceste subiecte să fie pe ordinea de zi uh, și un număr mare de participanți să înțeleagă cât de importante sunt aceste căi navigabile interioare. În legătură cu întrebarea domnului Ertuc privind TTIP-ul, transportul și transportul maritim este Uh, extrem uh, de important și este interes major uh, al Uniunii Europene pentru negocierile din TTIP. Nu putem să evaluăm consecințele pentru sectorul de transporturi m-ați întrebat care este părerea mea personală, probabil că ar trebui să discutăm asta cu altă ocazie, pentru că acum sunt președinta mai multor state membre, însă cred că acordul de liber schimb va avea un efect benefic pentru că va însemna oportunități noi pentru sectorul de transporturi. Asta este părerea mea. Cât despre părerea mea personală, să mă întrebați altă dată. Care sunt uh, inițiativele președinției uh, olandeze privind pachetul transport rutier? Uh, nu există în momentul de față uh, propuneri uh, concrete și activitate legislative. Sigur, Comisia lucrează la un astfel de pachet. Uh, va fi prezentat în a doua parte a anului 2016 după președinția Uh, olandeză. S-a discutat acest lucru pe timpul uh, președinției luxemburgheze și atunci majoritatea statelor membre au spus că nu trebuie să fie create prea multe legi în ceea ce privește uh, noile, uh, dimensiunea socială, ci mai degrabă să se îmbunătățească dispozițiile existente Uh, în această privință, cum ar fi în cazul Suediei, pentru că uh, dimensiunea socială și legislația aferente se pune în aplicare în mod diferit uh, în statele membre. Sigur, probabil că Comisia va ridica în discuție și aspecte sociale în pachetul transport rutier, dar Comisia trebuie să dea aceste clarificări. Apoi, domnul Edgar. și domnul Van den Kamp, uh, alți membri ai uh, acestei comisii uh, ne-au mulțumit pentru că am pus condusul automat pe agenda. Pentru mine este o chestiune foarte importantă. Este foarte mult de câștigat promovând mobilitatea inteligentă verde Uh, condusul automat, uh, sunt mai puține accidente, se folosește mai puțin combustibil, uh, se optimizează folosirea capacităților în felul acesta. Însă ceea ce puteți să faceți este să cereți comisiei să discutați acest lucru în plenară și dacă ajungeți la un acord cu statele membre, să o numiți declarația de la Amsterdam în legătură cu ceea ce trebuie făcut în domeniul reglementării sau dereglementării, care uh, sunt domeniile care au nevoie de uh, noi reglementări, uh, de pildă securitatea, sau trebuie să și dereglementăm. Tratatul de la Viena spune că uh, trebuie să ținem mâinile pe volan uh, în permanență și asta e puțin de no- moda dacă ne uităm la toate inovațiile care au apărut. Vreau să beneficiem de suportul uh, tuturor statelor membre. important să procedăm la fel, spre deosebire de trenuri unde trebuie să schimbi sistemul de siguranță în momentul în care treci uh, frontiera uh, cu noile uh, conectări. Domnul Zile și doamna Maisen m-au întrebat în legătură cu regulamentul privind serviciile portoare, care este ceea ce ne propunem să facem. Uh, Sigur, sunt respectate principalele elemente ale Comisiei, însă de asemenea se introduc flexibilitatea și se diminuează povara administrativă. Președinția italiană în octombrie 2014 a ajuns la un text compromis care a reunit o largă majoritate. Deci, Uh, președinția consideră că rezultatele din Consiliu sunt realiste și pragmatice și acest text va fi uh, poziția mm, de la care vom pleca în negocierile cu Parlamentul. Îmi pare rău că nu s-a ajuns la un vot asupra mandatului în Comisia Tran astăzi uh, și vă cer să votați cât mai curând acest dosar. Domnul Zile a întrebat care sunt intențiile privind pachetul feroviar, în special pilonul piață și cred că domnul Bauș a explicat foarte bine. Este un compromis la care au ajuns multe țări deci aș putea să spun că nimeni nu este fericit cu acest compromis, dar uh, atunci când a existat acest compromis, toată lumea a fost bucuroasă că există compromisul. Știu, e greu, uh, sunt uh, dorințe individuale ale membrilor Parlamentului, dar trebuie să discutăm aprofundat ce este posibil și ce nu este posibil. Sper că vom reuși să ajungem la un acord uh, în ceea ce fește pilonul piață până la Paște în 2016. Domnul Zile m-a întrebat și în legătură cu migrația. Am uh, ridicat uh, această problemă în mai multe rânduri la nivelul Comisiei care sunt problemele pe care le întrevedeți atunci când discutăm uh, frontierele, migrația și costurile de transport. Sigur, uh, s-a discutat de mai multe ori. Nu este pe uh, agenda Consiliului Transporturi, însă este întotdeauna o problemă pe care trebuie să o avem în minte, pentru că ceea ce se discută într-un consiliu poate să uh, afecteze uh, domeniul asupra căru- căruia se apleacă alte consilii de miniștri. Doamna Meisner, cum pot fi deblocate dosarele aviației? Aș vrea să pot să fiu ea cea care să spun că au fost deblocate, nu se știe niciodată. Știți uh, că e problema două state membre și problema Gibraltarului care trebuie rezolvată. Nu avem un rol formal pe care să jucăm. Este o chestiune a miniștilor de externe, dar dacă putem uh, să facem ceva pentru a debloca dosarul, uh, dosarele aviației, sigur că uh, vom face acest lucru, neîndoielnic. În ceea ce privește uh, drepturile pasagerilor, uh, cerul unic european, sigur există acest imbol de a face progrese. Și dacă aveți uh, soluții inteligente de a debloca lucrurile, vă rog să mi le Uh, împărtășiți. Apoi am fost întrebată uh, cum tratează Consiliul uh, lipsa legislației internaționale privind aviația în acordul de la Paris. Acordul de la Paris este foarte clar în ceea ce privește responsabilitățile sectorului de transport. Trebuie luate măsuri pentru a reduce emisiile de dioxid de carbon. Există responsabilitatea de a accentua în permanență acest uh, lucru uh, pentru ca uh, acest lucru să fie spus în ICAO. Doamna Meisner a vorbit și despre ticketingul integrat, un element important al negocierii celui de-al patrulea pachet feroviar este un uh, obiectiv important dacă vrem ca transportul public să devină mai atrăgător. Nu este un lucru pe care îl faci pe calea reglementării, ci e nevoie de reglementare la nivel uh, european pentru că sunt foarte multe uh, Uh, aplicații uh, comerciale care sunt uh, proiectate acum. Domnul Kramer a a, a întrebat de statisticile în domeniul transporturilor. Știu că este și un uh, fan uh, al uh, mașinilor fără șofer. Nu știam că este și un fan al transportului feroviar. Sigur, acest dosar este blocat din cauza articolului A, unde se cere statelor membre să facă studii pilot. Parlamentul trebuie să aibă acces uh, la date uh, suplimentare uh, și Consiliul consideră și Comisia consideră că deja aceste informații au fost culese. Uh, au fost și uh, incluse într-un uh, memorandum de înțelegere între DigiMov și Eurostat. Comisia, în programul de lucru pentru 2016, și-a arătat disponibilitatea de a retrage această propunere dacă nu se face niciun progres pe durata președinției olandeze. Um, Kramer also... Tot domnul Kramer a întrebat și despre mandatul cu privire la statele din Golf, mai precis despre concurența echitabilă în domeniul aviației în comparație cu domeniul feroviar, dar mai ales în domeniul aviației. Cred că negocierile multilaterale pot fi un instrument potrivit pentru teme ca mediul, chestiuni sociale, garanții cu privire la interesele naționale și uh, frontierele, dar de asemenea și cu privire la uh, negocierea mai efectivă a aspectelor ce țin de competitivitate. Deci ne concentrăm pe concurența echitabilă ca unul dintre obiectivele noastre principale. Domnul Longen ne-a întrebat, deci, de fapt m-a întrebat ceva în legătură cu legislația olandeză, dar încă o dată nu sunt aici în calitate de ministru olandez, ci în calitate de președinte al Consiliului Transportului. Uh, legislația în privința cabotajului, asta a fost tema, și a folosit acel uh, pod uh, ca exemplu pentru a ilustra cât de ușor este să uh, ocolești legislația în domeniu. S-a discutat asta și implicațiile sociale ale pachetului rutier. Nu este prima dată când uh, se apelează la punerea la aplicare a aceluiași regulament în uh, moduri diferite. Cum controlăm însă acest lucru? Cum abordăm problema cabotajului? Lucrurile sunt abordate diferit în statele membre și vedem acum că există o punere în aplicare diferită. Trebuie să vedem ce anume mai trebuie reglementat în Consiliul Transportului. Trebuie să ne asigurăm întâi că punerea în aplicare este uniformă și apoi să vedem care sunt problemele de rezolvat ce mai rămân. Vom vedea dacă vom putea să rediscutăm aceste probleme. Domnule președinte, cred că am răspuns la toate întrebările membrilor de până acum. Mulțumesc. Mai avem 30 de minute la dispoziție. 10 oameni s-au anunțat la cuvânt, cu un minut și jumătate timp de vorbire, scurci la obiect, pentru ca cei doi miniștri să aibă timp pentru răspunsuri și apoi cred că vom fi încheiat o dezbatere foarte bună. Până acum am găsit-o a fi foarte bună. Continuăm. George Bach, un minut și jumătate. Ja, danke, Mulțumesc, domnule președinte. Întâi de tot, Felicitări uh, domnului François Bausch și uh, stafului său, care cu siguranță merită toate laudele, fiindcă s-au descurcat de minune. Ești cumva din Luxemburg, George? Nu, nu, trebuie doar să recunoști ce e corect. Și mulțumesc și cu privire la exprimarea foarte clară despre pachetul feroviar. Și noi avem temerea că se încearcă iarăși dizolvarea compromisului pentru ca pe ușa din dos să apară noi propuneri. Și noi resimțim aceste tendințe și avem aceleași temeri. De aceea este foarte bine ca președinția luxemburgheză împreună cu colegii neerlandezi să uh, mențină această linie. Domnule Bauș, pe scurt, ce se întâmplă cu procedura de comitologie care ne-a dezamăgit pentru că a fost foarte puțin ambicioasă la capitolul gaze cu efect de seră și noxe și cum putem noi să ajungem totuși la un numitor comun. Iar la capitolul dumping social, mulțumesc pentru inițiativă în ceea ce privește transportul rutier de bunuri da, dumpingul social a fost abordat și trec direct la președinția olandeză. Mulțumesc pentru prezentări. Ce se întâmplă cu dumpingul social în continuare? Este pentru noi un subiect important și nu aș aprecia dacă acum, după președinția luxemburgheză, să fie încheiat acest subiect fără nicio continuitate. Și dacă puteți să vă referiți și la Cerul Unic European, FC, Fondul Juncker, care n-a fost menționat și care este un subiect important la infrastructură, investiții, ce părere aveți despre evoluțiile ulterioare? Mulțumesc și scuzați că am vorbit atâta. Mulțumesc că oricum v-am întrerupt la un moment dat. Lucy Anderson. It's really good to see you here. Mulțumesc. Mă bucur să vă văd aici. Uh, de fapt, e bine să vă văd împreună aici uh, și mă bucur că aveți un angajament pentru păstrarea transportului uh, ca domeniu ecologic. Până acum ați arătat același nivel de angajament și vreau să vă felicit în um, privința activităților organizate în aprilie privind um, orașele verzi și de asemenea, pentru președinția uh, luxemburgheză, pentru evenimentul din decembrie pe aceeași temă, mă bucur că integrați uh, în activitatea dumneavoastră activități legate de um, aspectele sociale și uh, țineți cont de nevoile persoanelor cu handicap. handicap transportul public, transportul inclusiv uh, și accesibil, mai ales în uh, orașe, uh, poate să facă progrese foarte rapide. Și încă ceva, ați observat că am semnat câțiva dintre noi o declarație comună în ceea ce privește accidentele rutiere și rănile grave care sunt înregistrate în aceste accidente. Aș vrea să comentați dacă Comisia poate fi uh, îndemnată să facă mai mult în această privință, pentru că există peste 200 de mii de uh, răniri grave în accidente rutiere în Europa în fiecare an și toți, uh, uh, chiar dacă ascultă cineva pe uh, internet, uh, vreau să vă rog pe toți membrii Parlamentului European uh, să semnați această declarație. Mulțumesc, doamna Foster. Mulțumesc. O... Vreau să felicit în primul rând președinția luxemburgheză pentru că a făcut foarte multe lucruri. Nu și-a propus să facă totul într-un interval atât de scurt, dar s-a concentrat pe anumite priorități. Vreau să fac două observații cu privire la pachetul aviație. În primul rând, am fost raportoarea avizului pentru drone Uh, și vehicule fără pilot. Am uh, uh, obținut sprijin interpartinic în legătură cu direcția în care vrem să mergem din acest punct de vedere și sper că Comisia Europeană va urma această linie trasată de Parlament. Vreau să pun problema competitivității sau concurenței. În uh, 1602 s-a înființat prima companie multinațională și a fost una de origine olandeză. Cred că trebuie să fim foarte atenți cu direcția în care ne îndreptăm cu aceste multinaționale, pentru că nu putem determina felul în care țările terțe uh, finanțează, își finanțează liniile aeriene uh, Așa cum nu e nici treaba țărilor terțe să determine ce face Uniunea Europeană cu acest uh, domeniu de activitate. Vă spun de aici să aveți grijă și mai ales pentru că uh, uh, Liniile aeriene din Orientul Mijlociu sunt uh, cele care achiziționează cele mai multe aeronave Airbus uh, A380 și A350, deci uh, sunt un client foarte important pentru industria aeronautică europeană și trebuie să fim foarte atenți cum îi tratăm. Vom lucra însă foarte bine împreună, cred, și vom avea o uh, ocazia să facem progrese remarcabile. Pavel Delicca. Mulțumesc, domnule președinte, o să uh, vă economisesc timp pentru că nu vreau să fac decât o observație. Vreau să-l uh, felicit pe domnul Bauscher pentru președinția olandeză, pentru progresele înregistrate și, doamna ministru, vreau să vă urez uh, succes. Vreau să profit de faptul că cehii și olandezii au ceva împreună și anume uh, că spun lucrurilor pe nume. Um, în trialog, uh, în legătură cu serviciile, cu contractele pentru servicii publice, Săptămâna trecută vorbeați despre deblocarea potențialului pieței interne iar poziția Consiliului cred că se îndreaptă într-o direcție complet diferită. Dacă mă uit la poza cu tandemul pe care ne-ați arătat-o, cred că ar trebui să avem uh, o, o bicicletă cu mult mai multe uh, locuri. Atunci ne-am putea angaja și noi, dar uh, așa cred că tendința în care, direcția în care mergem nu are nicio legătură cu deblocarea potențialului pieței. Trebuie să profităm de ocazie pentru a uh, elimina această practică de a acorda contracte oricui și uh, pe uh, orice cu orice garanții. Beneficiarul trebuie să aibă ultimul cuvânt și aceasta trebuie să fie și poziția Consiliului. Nu este o avertizare, ci cred că este o poziție pe care o avem mulți aici în comisie și până acum poziția Consiliului ne-a dezamăgit. Vă urăm succes dar uh, vă dorim să furnizați calitatea dorită de noi. Doamna Kerry Medelin, mulțumesc, domnule președinte, vreau să felicit președinția luxemburgheză la rândul meu. Au dat dovadă de un spirit de colaborare demn de acest nume cu noi, cu parlamentarii și cu Parlamentul în general Vreau uh, de asemenea să vă felicit pentru un act oarecum istoric în Parlamentul European, uh, în sânul Comisiei Transporturi, ați reușit să veniți cu o declarație în legătură cu bicicleta. Ca uh, susținător a unei dezvoltări uh, durabile, nu pot decât să vă felicit uh, că dați dovadă de această voință de a impune uh, bicicleta și vreau să urez președinției olandeze să preia această ștafetă. Dar vreau să vă întreb cum veți face acest lucru pentru a face legătura între președinția luxemburgheză și cea olandeză. Doamna ministru, vreau să vă mulțumesc în uh, calitate de raportor privind mobilitatea urbană durabilă și să vă spun că ne confruntăm cu o provocare în legătură cu a orașele care au devenit uh, uh, ucigașe din punct de vedere al poluării. Ați văzut uh, care a fost uh, scandalul cu Volkswagen și care nu e decât uh, vârful icebergului în comparație cu ceea ce va urma. În aprilie veți uh, organiza forumul privind mobilitatea urbană durabilă și aș vrea să ajungem acolo la hotărâri concrete, pentru că acestea ar veni în sprijinul cetățeanului. Nu ne mai putem juca cu sănătatea oamenilor, și ați văzut uh, cum s-a încheiat uh, COP21 pe uh, capitolul transporturi. Uh, am avut un acord istoric, deși uh, domeniul aviației și domeniul uh, maritim uh, uh, nu și-au luat angajamente ferme, dar uh, în același timp, uh, cred că veți, va trebui să abordați chestiunea dumpingului social. Marie Cristina Rutu. Marie Cristina Rutu. Mulțumesc. Mulțumesc. De la prezidență. Domnule președinte, trebuie să constat că uh, au fost multe vorbe, multe angajamente, însă cinstit prea puține acțiuni. Marile proiecte uh, Uh, europene pe care le prezintă uh, fiecare președinție se dovedesc a fi uh, uzine de gaz fără prea multe rezultate vedem cât durează, cât trenează unele negocieri care sunt departe de preocupări pentru că Uh, există o birocrație care nu poate fi înțeleasă de compatrioții noștri. Înțelegem că președinția Consiliului trebuie să vină cu propuneri, uh, soluții concrete care să întrunească acordul statelor uh, membre. Domnule ministru Bauș, am reținut două lucruri. Bicicleta, una dintre, unul dintre răspunsurile potențiale la multe probleme, pe de-o parte, și pe de altă parte, politicile de transport trebuie să fie conforme cu obiectivele COP21. Eu sunt uh, uh, franțuzoaică, bicicleta uh, este uh, iubită de francezi, dar nu cred că asta e prima preocupare a francezilor. Uh, deci mă adresez acum dumneavoastră, doamna ministru Schulz. Președința olandeză ar trebui să apere industria automobilului, industria uh, aeronautică și maritimă de presiunile internaționale. Uh, presiunile internaționale duc la ruina unor industrii în uh, profitul concurenților din America sau Asia. Vreți să ajungeți uh, la un sistem mondial de schimb de cote pentru uh, companiile de aviație. companiile aviatice europene vor fi cele care vor fi controlate cel mai strict. În ceea ce privește securitatea, Uh, pasagerilor. Trebuie să vă gândiți uh, la intruziunea pasagerilor clandestini, uh, așa cum s-a întâmplat la cale sâmbăta trecută. Iată, doamna ministru, vreau să vă propun și un alt lucru, dacă mă lăsați, domnule președinte. Unii iau asta drept o glumă, însă știți că presa franceză a uh, Uh, vorbit de o uh, decizie pe care ați uh, aplicat-o în decembrie, autorizând prestarea de servicii sexuale. Cred că este o glumă. Dar nu se poate așa ceva. Toți ceilalți au respectat minutul și jumătate. Nu se poate ca cineva să vorbească dublul timpului. E un dezavantaj față de ceilalți. De două ori am bătut cu ciocănelul, nicio reacție din partea dumneavoastră. Vă rog foarte mult să respectați timpul. Domnul Lukaszewska, doamna Lukaszewska are cuvântul. Panie Przewodniczący, na początku takie dwa stwierdzenia. Myślę, że coraz trudniej sprawować prezydencję. Mulțumesc foarte mult. Mă bucur să avem aici președinția în exercițiu și fosta președinție. Să ne uităm la problemele care sunt în fața Europei și așteptările, la așteptările pe care le au cetățenii. Dacă analizăm uh, activitatea președințiilor, ne dăm seama că niciodată nu a deschis un subiect, o președinție pe care să-l și închidă tot ea. Deci, vedem cât de greu este și cât de grele sunt uh, măsurile politice. Nu favorizează o soluție care să îi servească direct uh, pe cetățeni. Fără a intra în detaliile menționate deja de colegii mei, vreau să spun, noi știm foarte bine că transportul asigură milioane de locuri de muncă. Toată lumea vrea ca acest sector să se dezvolte atât de bine cât poate. Și către dumneavoastră, domnul ministru, nu sunt de acord cu domnul Bach. Uh, există dumping social. A vorbit despre dumpingul social, dar nu există așa ceva în economie. Noi trebuie să luptăm mai degrabă împotriva fragmentării. În toate regulamentele în toate actele normative există aceste aspecte sociale. Europa este destul de socială așa cum e ea și prin măsurile sociale uh, locurile de muncă uh, practic nu evoluează neapărat. Pierdem niște posibilități aici. Cum vreți să combateți asta? Cum vreți să creați noi locuri de muncă? Vă mulțumim foarte mult. Mateus van Miltenberg. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să salut uh, ceea ce a făcut președinția luxemburgheză și vă mulțumesc că sunteți uh, astăzi aici alături de reprezentanta președinției uh, olandeze. Nu am prea mult timp, uh, așa încât mă voi axa pe uh, președinția olandeză și voi continua în flamandă. Doamnă ministru, mulțumesc pentru summitul aviației. A fost un mare succes. Cred că este un început bun pentru președinția noastră. Am o mare preocupare pentru aviație în ceea ce privește aviația. Uh, săptămâna trecută, un uh, uh, director de la EASA a venit cu o propunere și anume de a pune la oaltă organizațiile europene care să răspundă ele singure de siguranța uh, aeriană. În ceea ce privește zborurile, survolurile zonelor Uh, de conflict. Veți prelua această propunere în Consiliul și o veți dezvolta, uh, dezvoltând ceea ce există deja la EASA? Uh, Andrew Daly. Mulțumesc. Am reușit să obținem rezultate importante în domeniul transportului în preștinția luxemburgheză. De exemplu, pachetul feroviar uh, și uh, uh, pilonul tehnic care trebuie fixat. Parlamentul, cer târziu, în primăvară, poate după Paște, cum a spus și doamna ministru, va avea pe ordinea de zi acest subiect și va discuta și dosarele tehnice. Pe lângă însă aceste elemente tehnice, trebuie să facem ceva și în domeniul politic. Vreau să mulțumesc sincer președinției luxemburgheze pentru că a început negocierile în trialog, sperând că totul va fi continuat de președinția neerlandeză până la finele următoarei jumătăți de an va trebui să încheiem dosarul. O spun în calitate de membru PPE, raportor din umbră pe acest pachet. Și în legătură cu un alt dosar, cu un alt subiect, aș dori să mă refer la aspectele sociale din transport. Grupul meu politic consideră că e importantă combaterea concurenței neloiale, dar prevederile, normele sociale diferite, salariile mici, care se regăsesc în special în uh, Europa de Est, reprezintă un abuz de piață. Și ar trebui, poate, să ne concentrăm asupra acestui fapt. Rog președinția neerlandeză să abordeze cu prudență acest subiect, pentru că nu este în legătură doar cu pachetul feroviar, ci și cu alte dosare de transport, mult succes pe mai departe! Mulțumesc foarte mult! Marian Marinescu are cuvântul. Cer. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc președinției uh, luxemburgheze și președinției olandeză. Comisia uh, a uh, lansat solicitări de ofertă în cadrul SEF și la sfârșitul 2016 statele membre sunt obligate să vină cu strategii pentru uh, transport în cadrul parteneriat, acordurilor de parteneriat. Dacă nu, nu vor mai primi uh, fonduri europene. Deci este o uh, cerință. Aveți grijă că în 2017 propunerea Uh, va fi uh, realimentarea SEF de la EFSI, apoi trebuie să organizați o evaluare a proiectelor SEF uh, aprobate și în același timp al strategiei de transport pentru a se avea în vedere coordonarea statelor membre în vederea finalizării cor, cor, coridoarelor europene, pentru că uh, să construiești uh, aici, colo, în nord, în sud, uh, în locuri disparate, nu cred că este util pentru Uniunea Europeană. Singura modalitate de a rezolva pachetul aviație este să începem să discutăm concret la masa de discuții, pentru că al minter nu se va rezolva nimic. Dacă începeți discuția, până în iunie vom avea un uh, Uh, răspuns. Mulțumesc. Cei doi ministri au acum posibilitatea să răspundă, dar câte 5 minute fiecare. Domnule Bauș. Pot să fiu foarte succint pentru că rămâne o chestiune deschisă, cea pusă de domnul Bach. Din păcate, domnule uh, Bach, trebuie să intru din nou în uzina de gaz. Uh, răspunsul este cât se poate de clar. În comitologie sunt uh, două țări, Dana Biencovska au susținut-o, uh, țările de jos și Luxemburgul, pentru norme mai riguroase, pentru a accepta uh, propunerea Comisiei. Toate celelalte state membre au fost împotrivă. Personal sunt bucuros că Parlamentul European a hotărât să își utilizeze competențele pentru a îmbunătăți ceea ce s-a hotărât prin comitologie. Mulțumesc foarte mult. Melanie Schulz-Van Hagen. I hope it will, I will succeed within five... Sper că o să reușesc în 5 minute, domnule președinte, pentru că s-au pus foarte multe întrebări. Deci o să vorbesc mai repede. Domnul Bach, m-ați întrebat în legătură cu dumpingul social. Desigur, nu am uitat că este un dosar extrem de important am vorbit deja despre el la întâlnirea șefilor uh, administrațiilor din transporturi și comisie care a avut loc săptămâna trecută la Haga și așteptăm acum propunerea Comisiei Europene uh, cândva anul acesta. Nu uităm, nu pierdem din vedere acest uh, subiect important. Apoi, dezvoltarea EFSI în ceea ce privește transportul, Pot să vă dau un răspuns lung sau unul scurt. Este un instrument foarte important uh, pentru că oferă posibilitatea unor infrastructuri uh, ecologice sau ecologizarea vaselor uh, maritime, îmbunătățirea proiectelor de infrastructură. Acum este prea devreme să avem o poziție concretă. Acest lucru se va întâmpla după revizuirea la mijlocul perioadei. Vom vedea ce instrumente pot fi utilizate în uh, viitor. Doamna Anderson și doamna Deli s-au referit la importanța mobilității urbane, mobilității verzi. Este important pentru noi să organizăm uh, întâlniri uh, informale cu Consiliul de Transport și de Mediu. În același timp, acest lucru nu s-a mai întâmplat și să dăm posibilitatea nu numai să vorbim despre mobilitate sau despre chestiuni de mediu, ci să combinăm mobilitatea inteligentă și uh, verde. Desigur, subsidiaritatea poate să pună probleme uneori, este important însă să facem un uh, schimb de bune exemple. Uh, nu numai să lucrăm asupra reglementărilor, ci să schimbăm și exemple bune. În ceea ce privește accidentele rutiere, uh, persoanele care sunt uh, rănite. Asta face parte din uh, pachetul rutier. Pentru mine, în calitate de președinte, nu am nimic pe agenda. Am discutat acest lucru însă cu Comisia, cu toate țările implicate este o temă importantă pentru țările de jos. Cred că se va regăsi în pachetul privind transportul rutier. Apoi, doamna Foster a întrebat în legătură cu dronele care vor face parte din negocieri, din pachetul aviație. Cred că ceea ce ați făcut până acum Uh, va fi utilizat uh, în perioada următoare pe timpul negocierilor. Ne-a spus să fim atenți cu aspectul competitivitate pentru că uh, va fi greu să vedem cum și țările, terțele țări vor da dovadă de transparență, de corectitudine în activitățile lor. O să dezbatem acest lucru și să vedem cum putem să definim uh, concurența în mandatul pe care îl vom încredița uh, Comisiei. Uh, domnul Telicca nu a pus o întrebare, dar a spus că este important ca clientul să fie beneficiarul negocierilor în domeniul aviației. Desigur, aveți dreptate. Cred că am răspuns la cele întrebate de doamna Dali. Apoi am fost întrebată în legătură cu permisele de conducere la nivel național, dar nu e o chestiune de care să răspund eu, domnul. Lukashevska a arătat că e important să privim și celălalt aspect al competitivității. Nu să ne limităm să reglementăm doar uh, dumpingul social. Trebuie să uh, avem și condiții corecte, con uh, condiții bune de lucru. Uh, uh, deci acesta este un alt aspect al dumpingului. Domnul Van Miltenberg. M-a întrebat despre organizația europeană care dorește să răspundă de toate uh, zonele de survol sigure uh, și în ceea ce privește reglementările EASA. E o propunere interesantă după Uh, accidentul uh, uh, aviatic nu numai pentru noi, ci pentru toate țările din Uniunea Europeană. Deci asta va fi discutat cu EASA. ca reprezentant a tuturor organizațiilor. Cred că am răspuns la toate, da? Da. Äh, einmal, dass Sie da waren, dass Sie auch die Antworten geleistet haben, auch die... Mulțumesc foarte mult odată pentru prezența aici, apoi pentru participarea membrilor noștri. Cred că a fost o dezbatere foarte interesantă, atât în ceea ce privește ce a fost în trecut, cât și cu privire la ceea ce va veni pe viitor. Mulțumesc tuturor!